Dear colleagues, we can uh, start. Dragi colegi, putem începe votul. Avem primul vot, este punctul numărul 13, obiecție în conformitate cu articolul 106 din regulamentul de procedură, introducerea pe piață a unei garoafe modificate genetic. Avem un singur vot, vot electronic. Votul s-a deschis. Everybody voted? The vote is closed. A votat toată lumea? Nu. Mă scuzați, haideți să facem o pauză. Da, după ce a votat și online, acum putem închide votul foarte bine. Deci se adoptă. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul numărul 14. E vorba de obiecția în conformitate cu articolul 106 din regulamentul de procedură, autorizarea porumbului modificat genetic BT11 și restul. Și aici vom avea un vot electronic. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis și se adoptă. Now we can go to the next item. Acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Am încheiat uh, votarea. Trecem la raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea. Avem un aviz. Raportarea pentru aviz este colega noastră, doamna Nou, dar înainte de a începe, trebuie să rog colegi, dragi colegi, dragi asistenți, Axel, dacă doriți să continuați conversațiile, e loc destul afară, în afara sălii. Noi trebuie să continuăm uh, lucrurile noastre înăuntru. Are cuvântul doamna Nou. Deci, raportarea pentru aviz. Vă rog. Monsieur Président. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt încântată să vă prezint acest raport uh, pentru aviz. E un subiect la care țin, deoarece consider că principiile acestea sunt la fundamentul construcției europene, pentru că e vorba de a oferi logică și sens unei decizii care a fost uh, luată la nivel supranațional. E vorba de a trata tema din punct de vedere operațional, pragmatic și larg, adică dincolo de uh, litera raportului Comisiei și aprofundând uh, punctele ridicate de Comisia Europeană. Două idei principale au constituit raportul meu pentru aviz. Pe de-o parte, constatarea că aceste principii au o miză pentru politicile ce țin de competența Comisiei noastre și asta înseamnă că trebuie să respectăm principiile și, pe de altă parte, e important să avem încredere în transferul de suveranitate care uh, țin de o concepție lărgită a luării de decizii și de elaborarea politicilor în cadrul Uniunii Europene. Întâi, mi se pare esențial să insistăm asupra faptului că importanța subiectelor tratate de Comisia ENVI eh, prin controlul subsidiarității și proporționalității, solicită un echilibru între nivelele de execuție locale, naționale, respectiv europene. Dosarele principale ce țin de competența Comisiei ENVI asociază, într-adevăr, mize transnaționale, obiective globale și o punere în aplicare locală la diferite uh, nivele. Și aici vedem bogăția activității Comisiei noastre în manieră generală. Competențele Envi țin de calitatea aerului, biodiversitatea, uh, clima, uh, biodiversitatea oceanelor. Toate acestea țin de suverenitate și anumite acțiuni sunt totuși legitime și decizia, pilotarea și punerea în aplicare într-un cadru european nu pot fi decât garanția unei politici eficace atunci când mizele depășesc cu mult simplul cadru național. De aceea am vrut să subliniez importanța comisiei noastre în elaborarea unor considerente generale, dar și tehnice pe astfel de teme. Și mă bazez pe constatarea faptelor, reamintind că, în ce privește cele cinci propuneri ale comisiei, care au primit cel mai multe avize motivate în 2014, două se referă la uh, țin de competența Comisiei ENVI. E o provocare în termen de subsidiaritate și proporționalitate pe dosarele principale pe care noi le tratăm mai mult decât alte comisii ale Parlamentului. Controlul subsidiarității și a proporționalității aduce cu sine un dinamism în punerea în aplicare a politicilor Uniunii și ar garanta o mai bună eficacitate a acestora. A asigura o bună respectare a acestor principii înseamnă să garantăm că dosarele noastre, adesea urgente, pot fi traduse în manieră realistă în fapte, așa încât să fie cât mai eficace în obiectivele noastre pe termen lung. Această exigență este esențială pe, tema, pe teme complexe, precum ar fi deșeurile, economia circulară, acolo unde a ne atinge obiectivele e foarte important. A defini obiective e bine, dar a preciza mijloacele adaptate pentru a ameliora coordonarea politicilor este încă și mai eficace. Ca dovadă, majoritatea vizelor motivate în ce privește propunerile relative la deșeuri puneau sub semnul întrebării slaba fezabilitatea obiectivelor, lipsa detaliilor asupra felului în care ele trebuie atinse și fixarea unor obiective suplimentare era trimisă în uh, sarcina statelor membre în funcție de situația lor economică. Vedem că e nevoie de pragmatism și că trebuie să traducem printr-o exigență de proporționalitate în reglementarea europeană uh, claritatea obiectivelor și un pragmatism ținând seama de eforturile deja făcute și în ce privește aceste eforturi deja făcute, eu cred că lucrurile au fost apărat de unii dintre colegii mei în ce privește reglementarea emisiilor. Un argument care revine adesea și care, din punctul meu de vedere, va reveni și în viitor, reducând riscul de deviere de la subsidiaritate și proporționalitate, am câștigat în într-o implementare mai rapidă a politicilor Uniunii Europene și am evita retragerea unor propuneri care întârzie atingerea unor obiective cruciale. În al doilea rând, aș pune accentul pe o altă idee. Acceptarea transferului de suveranitate se înscrie în încrederea pe care trebuie să o avem față de instituții și participarea organelor legislative naționale la elaborarea politicilor europene. Pentru mine, nevoia de transparență și de control al agențiilor europene răspunde unei logici a încrederii care justifică decizia luată la nivel european. E un punct ce ar putea surprinde pe unii colegi, dar eu cred că această uh, temă merită discutată. A accepta un transfer de suveranitate deci a considera că decizia revine la un nivel superior înseamnă în primul și în primul rând încredere în realizarea eficace și transparentă a politicii vizate. Agențiile europene trebuie să răspundă și pentru respectul subsidiarității, pentru că e vorba de a ști dacă acest nivel este eficace sau nu. Dar atunci când Curtea de Conturi Europeană, raportul său numărul 15 de pe 2012, consideră că anumite conflicte de de rest nu sunt gestionate în mod satisfăcător, în special la EFSA, asta înseamnă că agenția nu are ă, cea mai bună conduită și îndoiel persistă. Prin urmare, putem considera că transferul de competențe nu e justificat ce privește menținerea obiectivelor de securitate alimentară în cazul citat. E o altă manieră de a concepe subsidiaritatea pornind de la raționamentul de pornire și nu doar din perspectiva calibrajului reglementării. Și asta ține de competența noastră. Dar ar, aș mai adăuga în încheiere că acest proces de elaborare a politicii europene trebuie să acorde un loc mai important parlamentelor naționale pentru a consolida principiile de subsidiaritate și de proporționalitate oarecum ajung la punctul meu anterior, pentru că vedem în ce fel subsidiaritatea și proporționalitatea sunt obiective și reguli dinamice. În această relație verticală nu trebuie văzut doar sensul descrescător dinspre UE către statele membre, ci și uh, ce pot aduce parlamentele naționale în procesul de elaborare a deciziilor. În sine e vorba de a consolida subsidiaritatea printr-o încredere renuită a statelor membre vis-a-vis -vis de Uniune. Ca atare, ideea unui cartonaș verde propus de mai multe parlamente naționale mi se pare interesantă pentru că ieșind din logica negativă a aplicării subsidiarității, acordându-i o dimensiune pozitivă, participativă, proactivă la menținerea acestui principiu. Raționamentul e același și pentru proporționalitate. Măsura în care acestea sunt fructul unei propuneri a statelor membre, este posibil să considerăm că propunerea Comisiei ce va rezulta din acesta va fi mai adaptată. Iată cele câteva puncte care uh, au stat la baza avizului meu. Am încercat să depășesc stadiul de comentariu la raportul Comisiei Europene și să propun o critică constructivă. E misiunea noastră principală de a lucra pentru niște instituții mai eficace și mai aproape de cetățeni, uh, menajând și interesele naționale. Aștept comentariile colegilor mei cu care sper să pot produce un aviz uh, de consens și într-un spirit de compromis în jurul acestei coloane vertebrale pe care tocmai v-am schițat-o. Mulțumesc. Acum, spune președintele, uh, dau cuvântul raportorilor din umbră, începând cu doamna Gardini și domnul Patruceniu. Mulțumesc, domnule președinte. Citind, uh, citesc, de fapt, uh, intervenția pe care mi-a trimis-o colega Patriciello, colegul Patriciello, care începe prin a mulțumi numele grupului politic PP, doamne raportoare Dornano, pentru uh, Eh, munca făcută până acum pe teme cum ar fi subsidiaritatea și proporționalitatea, care sunt principii fundamentale în ce privește funcționarea Uniunii Europene și a proceselor sale de luare de decizie. După cum spune articolul 5 al tratatului privitor la funcționarea Uniunii Europene, principiul subsidiarității în sectoare care nu sunt de competență exclusivă a Uniunii Europene are o funcție dublă dacă, pe de o parte, acest principiu permite să se protejeze capacitatea de a, luare, de a lua decizii uh, a statelor membre în cazul în care o chestiune poate reglementa, fi reglementată în mod eficient la nivel central, regional sau local, pe de altă parte, e bine să ne reamintim că același principiu legitimează intervenția Uniunii Europene atunci când statele membre nu pot atinge obiectivele stabilite într-o măsură satisfăcătoare, așadar intervenția Uniunii Europene poate aduce o valoare adăugată vizibilă. Tratatul la Lisabona uh, a consolidat și mai mult principiul subsidiarității, instaurând uh, diferite mecanisme de control pentru a verifica conformitatea cu principiile subsidiarității și proporționalității printre care, de exemplu, avizele motivate, care reprezintă instrumentul prin care parlamentele naționale, prin evaluări retroactive, stabilesc dacă acțiunile adoptate la nivel comunitar sunt adecvate în ce privește coerența, eficiența, eficacitatea, pertinența și valoarea adăugată europeană în acest sens și în ce privește raportul anual 2014 în materie de subsidiaritate și proporționalitate, s-a înregistrat o, uh, o reducere a numărului avizelor motivate față de anii anteriori. Totuși, această reducere își are motivul în scăderea însemnată a numărului general de propuneri legislative adoptate de către Comisie în faza finală a mandatului său. Așadar, nu trebuie să fie interpretată ca fiind un semn de interes scăzut din partea Parlamentelor Naționale în ce privește uh, acest subiect al subsidiarității. Cred că e important să încurajăm o mai mare participare a Parlamentelor Naționale la activitățile Uniunii Europene îmbunătățind dialogul politic între diversele niveluri instituționale implicate și consolidând capacitatea parlamentelor naționale de a exprima avize privitoare la proiecte de acte legislative comunitare. E deci de apreciat faptul că dialogul politic între Comisie și Parlamentele Naționale s-a intensificat, inclusiv datorită diverselor vizite ale comisarilor, pe lângă adunările legislative naționale, cu scopul de a înfățișa propunerile și inițiativele executivului pe care îl reprezintă. Din acest motiv, în numele uh, grupului nostru politic, spun că vom susține această inițiativă, convinși, după cum se și susține în recentul acord interinstituțional uh, semnat în luna aprilie de Comisie, Parlament și Consiliu, convinși deci că putem legi mai bine doar dacă instituțiile în exercitarea puterilor conferite lor și cu respectarea procedurilor prevăzute de tratate, vor continua ca în mod uh, tot mai strict, uh, vor continua să uh, respecte principiile generale ale dreptului Uniunii, cum ar fi legitimitatea democratică, subsidiaritatea, proporționalitatea și siguranța dreptului. Mulțumesc! Grazie, adesso in sostituzione. Mulțumesc și acum, substituindu-vă colegă. Gentile are cuvântul domnul Caputo. Grazie, grazie Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să mulțumesc colegii Dornano pentru un document foarte bun și vreau să spun că principiile subsidiarității și proporționalității ghidează, ghidează acțiunea Uniunii Europene și, ghidează, și de aplicarea lor corectă depinde eficiența și validitatea politicilor aplicate. Din uh, raport uh, există o dată, se vede o dată pozitivă și anume că în ultimii ani au participat mai mult parlamentele naționale la procesul legislativ european. Însă suntem încă departe de deplină lor implicare. Uh, majoritatea vizelor parlamentelor naționale, inclusiv uh, pe teme de mediu, provine de la puține state membre. De aceea trebuie ca instituțiile europene să implice toate parlamentele naționale, astfel încât acestea să poată controla propunerile legislative și Comisia să furnizeze motivări detaliate și complete ale propriilor decizii în materie de subsidiaritate și proporționalitate. Apoi, e necesar ca parlamentele naționale să emită avize motivate, nu doar în ce privește documentele legislative ale Comisiei, ci și în ce privește documentele de natură non-legislativă care preced elaborarea legislației Uniunii Europene, pentru a influența mai eficient inițiativele și uh, viitoarele norme ale Uniunii Europene. În plus, consider că este necesar adoptarea unor modele comune pe baza cărora parlamentele naționale să poată interveni, pentru că avizele motivate, așa cum sunt ele prezentate în acest moment, care nu întotdeauna s-au dovedit utile, pentru că uh, diferă foarte mult atât ca formă, cât și ca tip de argument tratat. Mulțumesc, mulțumesc și acum domnul de Mesmacher. Dank u wel. <clears throat> Ook wat mij betreft een woordje van dank eh, aan eh, mevrouw Dornano. Aș dori să-i mulțumesc, domnului Dornano, pentru efortul dumneavoastră, pentru că, iată, am pornit cu dreptul în grupul ECR. An de zile a fost lider atunci când solicita o mai bună reglementare facem acest lucru, pentru că regulile nu ar trebui să producă frustrare, ci ar trebui să sublinieze valoarea adăugată pe care o aduce Uniunea Europeană. Și e important să câștigăm astfel încrederea cetățenilor europeni. Subsidiaritatea și proporționalitatea sunt niște principii de bază foarte importante pentru politica europeană și special pentru temele ce țin de mediu. Acestea țin de o competență partajată. Calitatea aerului, biodiversitatea, bioeconomia, clima eh, sunt teme transfrontaliere și trebuiesc eh, abordate printr-o abordare tot transfrontalieră și trebuie să demonstrăm valoarea adăugată pe care o aduce Uniunea Europeană. Aș avea trei observații. 1. Raportoarea arată că autoritățile naționale și locale sunt uh, foarte implicate în uh, punerea în aplicare a uh, politicilor de mediu. Bună oară, autoritatea flamandă pentru mediu pe care o reprezintă are competențe de pline în acest domeniu. Și aș dori ca astfel de exemple să fie reflectate în text. În al doilea rând, Distribuirea competențelor înseamnă că parlamentele regionale au uh, mai multe responsabilități pentru implementarea uh, politicilor europene. În Belgia avem o situație singulară, pentru că între diversele parlamente, cel federal, cele regionale, nu există nicio ierarhizare. Uh, ci toate sunt percepute ca parlamente naționale și potrivit tratatului de la Lisabona, acest lucru e reflectat în text, pentru că împreună toate aceste parlamente joacă un rol important în monitorizarea aplicării subsidiarității și proporționalității. Iată de ce Parlamentele naționale trebuie implicate și Comisia Europeană trebuie să rețină că uh, fiecare, în fiecare stat membru competențele regionale sunt diferit uh, împărțite. Spuneți uh, că propuneți o procedură de cartonaș verde. Eu cred că ar trebui să avem în vedere și o procedură cu cartonașul roșu. Uh, dacă anumite uh, prevederi nu corespund subsidiarității, atunci parlamentele naționale trebuie să semnalează acest lucru și trebuie să poată respinge astfel de principii pe baza unor cote. Deficitul democratic trebuie să fie compensat aplicând subsidiaritatea și proporționalitatea mai bine și nu a crea uh, suprareglementare europeană. Iată în ce sens vom depune amendamente. Mulțumim, spune președintele, domnul Torvalds acum. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, mulțumesc doamnei Dornano pentru raportul dumneai. Am să fiu succint. Ce am auzit până acum arată că putem cu ușurință să ne ridicăm la un nivel abstract al uh, dezbaterii politice cu reguli generale în ce privește proporționalitatea și subsidiaritatea, lăsând deoparte temele specifice envy. Ori, eu cred că nu asta e calea cea bună, metoda cea bună de lucru. Ar trebui să subliniem temele uh, ce țin de competența Envi, chiar și în acest raport tocmai am uh, votat și în vremea din urmă am votat uh, diferite dosare unde bătălia continuă între Comisie și statele membre. Tocmai pe teme ce țin de subsidiaritate și mă întreb cine va decide până la urmă. Iată, toată, asta e toată dezbaterea despre comitologie. Uh, Vom încerca probabil să ameliorăm raportul subliniind teme foarte specifice care țin de abordarea envy a diferitelor probleme. Și vom încerca să mai ameliorăm raportul și încercând să depășim uh, ce s-a întâmplat în 2014, pentru că există multe teme ce țin de uh, economia circulară, de managementul deșeurilor deci aș dori să abordăm uh, teme substanțiale și asta firește în conexiune cu uh, subsidiaritatea și proporționalitatea. Asta e tot din partea mea pentru azi. Thank you very much. And now... Mulțumesc, până președintele. Doamna Miner nu este. Domnul Eckhout. Mr. Chairman, and first of all, thank you for the rapporteur for... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamne raportor, pentru acest aviz. Sunt de acord cu Nils. Nu ar trebui să intrăm într-o discuție generală a acestor două principii, pentru că dacă cei care, dacă sunt unii care doresc să facă asta, nu au decât să mute la Comisia Jurii trebuie să ne concentrăm pe aspectele de mediu și pe competența comisiei noastre. Și aici sunt foarte de acord cu colegul Demesmacher. Politicile, la nivel european, trebuie să aducă o valoare adăugată și sigur că dacă vorbim despre mediu, dar m-aș referi și la sănătatea publică, la siguranța produselor, e bine, tocmai acolo legislația europeană e decisivă și e foarte important că până acum subsidiaritatea și întregul proces pe care atenează a fost utilizat într-un mod negativ pentru a bloca lucruri. De aceea sunt de acord cu doamna raportor. Trebuie să avem și o abordare pozitivă atunci când considerăm că Comisia Europeană eșuează, că autorități naționale sau locale, regionale, inclusiv parlamente regionale, pot avea un potențial de acțiune pozitivă, anume acea a cartonașului verde, cred că domnul Cameron a făcut deja câte ceva despre asta. A, nu e șeful dumneavoastră politic? Mă scuzați, o confuzie. Am crezut că face parte din grupul dumneavoastră politic. Domnul Cameron a abordat deja cartonașul roșu în uh, înțelegerea Brexit. Ce vreau să subliniez însă e că pe tema subsidiarității e decisiv să detectăm nivelul potrivit la care acțiunile trebuie spurtate și <clears throat> prea adesea cartonașul galben e utilizat azi. Numai pentru că oamenilor nu le place o propunere, dar Există un proces de colegislație și există o lungă perioadă de amendare atunci când nu ne place, place o propunere și asta merge atât la Comisie cât și la Parlament. Test adaptarea subsidiarității intervine atunci când uh, indicăm nivelul de acțiune potrivit. Acum există o confuzie prea mare, pentru că unora care nu le place o propunere, uh, foarte rapid arată cartonașul galben. Dar uh, trebuie reamintit oamenilor, pentru că dacă ceva nu le place, uh, acea propunere poate fi amendată. Iar cu piață internă Adesea, nivelul european e cel care trebuie să ia măsuri, în special în anumite domenii, mai ales când vine vorba de siguranța produselor. Mă gândesc la REACH, la nanomateriale, la tot ce am inclus sub umbrela unei mai bune reglementări. Aș spune că mai bună reglementare e utilizată greșit de către industrie pentru a se ajuta singură și a prejudicia cetățenii. Deci noi trebuie să ne asigurăm că mai bună reglementare e realmente mai bună și de a îi obliga pe cei din industrie, chiar dacă industrie nu-i place, cetățenii vor aprecia. Agenda corporatistă trebuie combătută. Mulțumesc! Now, I... Mulțumesc și nu știu dacă mi-am adus aminte cine mai vrea să ia cu... Mai e cineva? Comisia vrea să intervină? Nu? Atunci aș uh, cere domnului Tornanu să încheie discuția. Euh, vă Doamna Dardano, aș dori să vă mulțumesc pentru reacție. Am să răspund foarte pe scurt. Doamna Gardini, în ce privește scăderea numărului de propuneri din partea Comisiei, vă reamintesc că, că primul considerent Uh, invocat și alte temeiuri juridice pe care le-am putea adăuga ca amendament. Domnul Caputo, participarea activă a parlamentelor naționale, da, într-adevăr, e un lucru esențial, e un motor al dinamicii. Mulțumesc că reamintiți acest lucru. Bineînțeles, cu cât avizele sunt mai detaliate, cu atât reglementarea va fi mai eficace. Domnule Demesmacher, e adevărat, grupul ECR a fost întotdeauna la vârf în ce privește critica pozitivă și constructivă. Vă mulțumesc pentru comentarii. Sunt sigură că vom avea o bună cooperare. Câteva observații. Implicarea colectivităților locale și regionale. Am încercat uh, să am o formulare cât mai cuprinzătoare în ce privește diversitatea europeană, în ce privește partajarea competențelor, la fel diversitatea internă, uh, relațiile de putere, da, Uniunea Europeană trebuie să respecte toate aceste lucruri. Domnule Torvalds, nu am vrut un text abstract, dar cu un aviz de o singură pagină nu pot să fac o expunere mai detaliată a temelor. E adevărat, subiectele ENVI trebuie tratate în mod prioritar și aștept cu interes amendamentele dumneavoastră pentru uh, detalii. Mulțumesc pentru această propunere practică. Mi-aș dori să putem primi niște, să putem obține niște amendamente de compromis în ședințele noastre care vor urma. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru a aminti calendarul. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor va fi pe 27 mai. Votul la Comisia Envi pe 21 iunie și votul la Comisia juridică 8 noiembrie și uh, apoi plenara în decembrie. Următorul punct pe ordinea de zi este strategia UE pentru încălzire și răcire și imediat îl voi invita pe raportorul nostru, Christopher Fielner, să prezinte proiectul de aviz. Mulțumesc! Este un aviz, este un aviz scurt și voi încerca și eu să fiu succint. Încălzirea și răcirea reprezintă cam 50% din consumul de energie din UE, deci cea mai mare parte din consum. Și nu cred că îi se acordă atenția care îi se cuvine. Cam de aici vreau să plec. Dar încă o dată spun, consumă cea mai mare energie în Europa. Și am vorbit foarte mult despre riscul unei crize a gazelor și o astfel de criză uh, în Europa ar duce la o criză a încălzirii. Fără gaze am uh, îngheța, pur și simplu. Și trebuie spus că în această dezbatere am ajuns la concluzia că există posibilități foarte diverse și sunt uh, foarte, situațiile în fiecare stat în parte sunt foarte diferite când vine vorba de climă și de infrastructură și de aceea este imposibil să se găsească acel panaceu. Am stat de vorbă cu foarte mulți actori interesați care vin cu soluții proprii, dar acestea câteodată sunt uh, foarte bune într-un anumit loc, dar nu funcționează în altă parte. Ceea ce funcționează în Spania nu va funcționa neapărat în Finlanda. Și de aceea trebuie să fim de acord că trebuie să ne concentrăm pe sistem și să avem o abordare legată de sistem. Uh, trebuie să ne uităm la materialele de construcții și trebuie să ne uităm mereu la totalul consumului de energie. Cred că avem uh, de asemenea nevoie de o abordare neutră, tehnică, tocmai pentru a lăsa spațiu pe piață pentru mai multe soluții, mai multe tipuri de soluții în Europa. Și un alt exemplu pe care aș vrea să-l dau se referă la faptul că astăzi uh, avem o legislație destul de fragmentată și avem diferite domenii legislative care susțin uh, anumite resurse de, de energie regenerabile, dar nu altele nu susțin alte tipuri de astfel de energii. Cam asta este una dintre provocările noastre. Și ce am realizat eu, uh, ți se permite să uh, să iei în considerare energia produsă prin panelurile solare, dar nu poți lua în calcul alte resurse de bioenergie atunci când uh, calculezi eficiența energetică a unei clădiri. Deci dacă avem o abordare sistemică și nu uh, denaturăm situația de pe piață, e bine, uh, asta este o chestiune pe care trebuie să analizeze comisia. De asemenea, astăzi Cam 25% din energia consumată pentru încălzire provine din energie regenerabile, dar nu mai mult de 25%. Și de aceea tot ceea ce contribuie la această evoluție este important. Trebuie să susținem uh, o paletă întreagă de metode. Știu că este o chestiune controversată. Faptul că că energia din deșeuri va face parte din mixul energetic în viitor. Poate că am o poziție prea dură, dar uh, aici uh, poate vom depăși uh, energia ce provine din combustibili fosili. Și aștept propunerile colegilor astfel încât textul să fie mai bun. Mulțumesc și acum putem începe să dăm cuvântul raportorilor din umbră, domnul Zofori. Bine, innanzitutto vorrei... Mulțumesc. Și în primul rând mulțumim raportorului pentru uh, o muncă foarte constructivă. În general suntem de acord cu propunerea de aviz, însă sunt aspecte care ar trebui să fie mai bine dezvoltate și ameliorate și de aceea eu am intenția să depun anumite amendamente. În primul rând aș dori să vă atrag atenția asupra faptului, după cum se știe că în Europa uh, încălzirea și răcirea constituie cel puțin 50% din întregul consum de energie de pe continent și anume 36% din emisiile de dioxid de carbon uh, care provin din uh, clădirile publice și private. A îmbunătăți eficiența energetică a acestor clădiri trebuie așadar să fie de importanță fundamentală pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon, a îmbunătăți siguranța energetică și a salvaguarda sănătatea cetățenilor europeni. În acest sens aș dori să subliniez o altă cifră. Și anume, dacă pe de o parte majoritatea construcțiilor din Europa prezintă o eh, evidentă risipă energetică din cauza uh, slabei lor calități, pe de altă pe de altă parte, 11% din populația europeană și vorbim de anul 2016, nu dispune de mijloacele necesare pentru a încălzi în mod suficient propria casă în, pe timp de iarnă. Deci e fundamental să stopăm cât mai rapid posibil această nedreptate, aplicând și acestor sectoare principii ale economiei circulare, stimulând, de exemplu, producerea de căldură și electricitate în cogenerare. În acest sens, cred că trebuie să analizăm în detaliu și așa numite district heating în engleză. Și un alt aspect, cred eu, important care trebuie analizat mai bine e cel al informării consumatorilor. Consumatorii trebuie să fie puși în condiția de a putea primi informații clare și complete privitoare la beneficiile tehnico-economice ale noilor instalații. De exemplu, uh, avantajele în ce privește economiile la energie pe care ar putea face intervențiile de restructurare a Uh, clădirilor în ce privește reducerea costurilor, facturii. Vreau să reamintesc ce s-a spus ieri de către vicepreședintele Șefcovici, care a subliniat necesitatea și importanța ca în viitor apropiat nu doar de a se construi clădiri care să fie eficiente uh, pe plan energetic, ci și de a începe să ne gândim și să proiectăm case și clădiri inteligente care să poată autoproduce energie și să stocheze această energie în exces pentru utilizări diferite, cum ar fi, de exemplu, reîncărcarea automobilelor electrice. Deci e clar că e, în acest sector e foarte important să stimulăm cercetarea și dezvoltarea și să investim în cercetare și dezvoltare. În ce privește și închei, în ce privește finanțările și stimulentele pentru acest sector, uh, trebuie mai multă sinergie și trebuie să integrăm utilizarea tuturor fondurilor europene pe care le avem la dispoziție și e fundamental și e chiar indispensabil ca acestea să poată fi accesibile nu doar marilor firme, ci și mai ales IMM-urilor, ce reprezintă marea majoritate a firmelor europene. Și, în fine, uh, o indicație privitoare la biomasă. Deși Astăzi, biomasa reprezintă o sursă de energie regenerabilă foarte uh, mult utilizată în sectorul încălzirii. Nu putem să negăm faptul că utilizarea sa comportă și o serie de contraindicații. Sunt anumite tipuri de biomasă care uh, provoacă o sporire semnificativă a emisiilor de gaz cu efect de seră și alte particule toxice. Dincolo de problema știută a utilizării terenurilor în scopuri diferite de cel agricol sau alimentar ca să continuăm pe această cale, e fundamental să mizăm doar pe biomasa durabilă din punct de vedere al mediului. Thank you very much. And now... Mulțumesc. Și acum domnul Duncan nu este aici. Domnul Selimovic lipsește de asemenea. Doamna Conecina. Da, o să-mi permit acum să-i mulțumesc raportorului pentru munca excelentă. Această chestiune destul de delicată, faptul că încălzirea și răcirea reprezintă 25% din consumul de energie, ne arată că aceasta este cea mai mare uh, categorie de consum. Am discutat deja despre uh, eficiența energetică, care duce la economii uh, serioase și acesta este un element important al uh, protecției mediului și este important pentru a ne atinge obiectivele din politica de mediu. Nu contează că vorbim despre energia electrică sau despre încălzire și răcire. E vorba despre uh, stări diferite ale acelui aceluiași fapt, diferite forme de expresie. Aici uh, obiectivele nu sunt uh, neapărat mai ambițioase, dar punerea în aplicare lasă de dorit uh, la nivelul statelor membre. Ce mă mai deranjează este faptul că nu avem decât un număr limitat de instrumente financiare pentru a renova clădirile și aici UE contribuie doar cu 1% din fondul respectiv. Se cere ca statele membre să renoveze în fiecare an 3% din uh, clădirile cu încălzire în podea sau să ia măsuri alternative prin care se, pot, uh, se poate face economie. Sectorul public ar trebui să uh, joace rolul de exemplu și aici ar trebui să existe instrumente robuste, de o, instrumente solide, nu numai pentru uh, renovarea clădirilor publice, ci și pentru clădirile private. În ceea ce privește biomasa, Comisia promite că la finele 2016 să se elaboreze o politică durabilă în ceea ce privește biomasa. Aici vorbim și despre utilizarea terenurilor și terenurilor și producția de alimente și salut această, acest demers. A sosit timpul să facem așa ceva. Dacă nu vom avea date solide, atunci uh, utilizarea biomasei uh, ar trebui folosită. Acum, când vorbim despre situația mixului energetic, ne dăm seama că am produs deja destul rău. Și ce mă deranjează aici la raport apar paradoxuri. Aici se vorbește despre cogenerare de curent electric și încălzire. Și asta ar putea de asemenea, aduce economii și ar putea scădea emisiile de CO2. Se utilizează acest tip pentru a se asigura aprovizionarea cu energie electrică. Eu am sentimentul că sunt uh, cuvinte care nu sunt ascultate. Unde se produce cel mai mult curent electric? Sunt uh, uh, centrale pe arderi destul de moderne pe care le-am construit în Europa. Apoi, în ceea ce privește economia circulară, aici uh, Parlamentul de ani de zile se gândește la o interdicție a arderii de deșeuri. Și aici e o poziție schizofrenică la care trebuie să renunțăm. Ieri am discutat cu comisarul Șefcovici, care a promis să facă ceva în acest sens. Dragi colegi, este absolut necesar ca aceste documente și strategii, cum ar fi legislația cu privire la deșeuri, energia, eficiența energetică, obiectivele de climă și așa mai departe, e bine ca toate aceste lucruri să se raporteze și la puritatea aerului. Toate aceste lucruri trebuie interconectate, trebuie să existe o coerență și, după părerea mea, Asta este sarcina noastră cea mai importantă în această comisie și pe anii următori. Și acest raport trebuie să acopere aceste subiecte. Pentru că o bagatelizare a problemei și o divizare a diferitelor uh, directive nu ne-ar uh, aduce rezultatul scontat. Mulțumesc, doamna Hogan. Domnule președinte, mulțumesc și colegului Fielner pentru munca depusă. Este foarte clar, foarte limpede că suntem de acord la majoritatea punctelor, fără rezerve. Este important să fim conștienți de contribuția mare pe care o au încălzirea și răcirea la strategia de climă. Și aici trebuie să ne folosim forțele, toate forțele pentru a avea o soluție optimă. Și de asemenea, neutralitatea energetică este foarte importantă în opinia mea. Trebuie să ne asigurăm că toate efectele secundare sunt luate în calcul. Deci dacă se spune, de exemplu, că în Danemarca sunt foarte multe clădiri, la fel și în Suedia, care au uh, sobe, încălzesc cu sobe. Bun, e bine să se folosească energie durabilă, dar uh, acolo sunt uh, probleme de sănătate foarte grave, pentru că există particule eliberate în uh, mediu. Și știm că există tot soiul de uh, efecte similare care sunt uh, mult prea grave pentru a nu le lua în calcul. Și același lucru este valabil și pentru biomase. E bine că ai subliniat acest lucru în raportul tău. Este important uh, ca din partea Comisiei să vină o evaluare cu privire la durabilitatea biomasei. Avem uh, suprafețe împădurite și acolo e vorba de utilizare directă a terenurilor, uh, trebuie văzut uh, care este suprafața necesară pentru a uh, umple rezervoarele mașinilor până la urmă. Și bilanțul de CO2 nu este chiar prea bun. Și acum, bun, poate fi o soluție ce pare inteligentă, cea cu biomasa, dar uh, dacă emisiile de CO2 cresc, atunci discuția se schimbă. E important să avem strategii bune și tehnologii bune în acest sens. Trebuie să fim uh, pretențioși la stabilirea obiectivelor. Și asta este cea mai sănătoasă soluție și pentru industrii. Ea trebuie să se, industria trebuie să se bazeze și pe cerințele noastre. Evoluția trebuie să fie una pe termen lung. Soluțiile progresive câteodată sunt uh, depășite sau sunt uh, combătute de uh, soluțiile tradiționale care vor să-și mențină poziția. Și am văzut asta. Acum legat de gestiunea deșeurilor. Eu cred că Danemarca este campion mondial în arderea de deșeuri. Noi suntem primii piromani din lume. Deșeurile sunt arse acolo, minu- este minunat, uh, nu există emisie aproape, dar uh, totodată se ard resursele. Și arderea de deșeuri, până la urmă, este o strategie care uh, nu ne duce pe drumul cel bun. Este bine să uh, utilizăm uh, căldura și răcirea oferită de alte ramuri ale industriei. Dar nu putem să ne mințim pe noi și să spunem că intrăm în, uh, într-un circuit bun dacă ardem resursele, resurse bune de altfel. Christopher, sper că suntem de acord cu cele spuse. Mulțumesc în orice caz pentru raport. Mulțumesc și acum domnul Fronte. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații care vor fi cuprinse în uh, niște amendamente pe care le vom depune. În general suntem în, de acord cu raportorul, dar poate fi îmbunătățit documentul sau eu cred că lipsește faptul că investițiile făcute pentru a reduce și a optimiza utilizarea energiei la nivel industrial și la nivel locuințelor sunt cele care oferă cea mai mare viteză de investiții și cel mai bun raport între costuri și rezultate în ce privește reducerea cererii, pentru că reducerea cererii e punctul central când vorbim de energie. Uh, lipsește evocarea necesității de a, a fixa niște obiective obligatorii de eficiență energetică la nivel comunitar, de asemenea lipsește la nivel comunitar o metodologie unică pentru a calcula prețurile energetice. În acest moment uh, fiecare stat are alte criterii, sunt linii directoare, dar nu avem un punct de referință unitar în legătură cu acest calcul al eficienței energetice. La punctul 3 ne preocupă uh, gestionarea uh, deșeurilor în contextul producerii de uh, energie termică, dar sunt de acord cu antevorbitor, antevorbitoarea mea, pentru noi incinerarea și cu recuperarea de energie și, și nu poate fi considerată o Uh, un element durabil pe termen uh, mediu și lung, nici ca gestionarea deșeurilor, nici ca promovarea de surse de energie alternative pentru încălzire. În plus, nu putem continua să ne mișcăm pe linii paralele. Pe de o parte vorbim de economie cir- circulară, deci de zero deșeuri, vorbim de un sistem în care nu mai există deșeurile, pe de altă parte ne spunem că putem să ne gândim la sisteme de producere a energiei care să ne permită și uh, gestionarea deșeurilor. Sunt două uh, elemente incompatibile. În ce privește biomasa, la asta s-au referit diversi colegi și sunt de acord cu colega Aucan. Uh, atunci când spune că Comisia trebuie să ne confere criterii de durabilitate care pentru moment lipsesc. Deci e urgent ca și Comisia să acționeze aici ca să definească aceste criterii. Durabilitatea, sustenabilitatea trebuie să fie să se refere la întregul ciclu de viață, deci de la producție la utilizare, nu doar referitoare la momentul în care se consumă acest, această biomasă. În plus, și, și aici sunt de acord cu antevorbitoarea mea, care spunea că trebuie să existe uh, sisteme de reducere a uh, prafului, uh, a noxelor, de exemplu, să stopăm fenomenele care se întâmplă acum cu sporirea biomasei, în utilizarea uh, deșeurilor în, din orașe, deșeurilor urbane, apoi subliniem și importanța districtelor de care vorbea colegul Zofoli, uh, pentru uh, încălzire și răcire, ce reprezintă una din cele mai bune soluții, uh, combinație, de exemplu, între incinerare și recursul la energii regenerabile, geotermia reprezintă un mare potențial cu preț redus, astfel încât uh, este o nouă ofertă de energie termică și în comunicarea Comisiei se vorbește de mai multe ori și și noi vom reaminti rolul conștientizării, educării, formării consumatorilor care astăzi sunt obișnuiți să utilizeze încălzirea uh, timpul îndelungat, timpul anului, chiar și atunci când nu e nevoie și utilizează metode de încălzire nu neapărat uh, corespunzătoare a exigențelor reale ale continentului. Am putea, de exemplu, stimula utilizarea unor sisteme pasive de încălzire. Uh, Uh, și de răcire, de asemenea, de exemplu, ventilatorul, bătrânul ventilator care își face treaba fără un consum de energie prea ridicat uneori. Sigur, toate acestea se vor oglindi în amendamentele pe care le vom depune. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Grostet. Uh, je voudrais d'abord féliciter Mulțumesc, vreau să felicit pe colegul nostru, Christopher Fielner. Cred că tema e într-adevăr importantă și care are legătură cu dezbaterile pe care le-am avut și ieri după amiază, deja cu vicepreședintele Șefcovici. Multă energie e consumată și uh, cu pierderi mari în clădiri prost izolate, mai ales, și suntem cu toții conștienți că trebuie să gestionăm mult mai bine consumul de energie în acest sector. Uh, și trebuie notată dimensiunea urbană a, a încălzirii respectiv răcirii. Și, deci, avizul este unul important. Aceste rețele urbane constituie o soluție care ar permite utilizarea căldurii din diverse procese. Bună oară, căldura ce provine de la un sit industrial numeroase avantaje ar urma pentru utilizatori în ce privește calitatea aerului, apa caldă, care poate fi transportată uh, fără uh, praf, fără miros, uh, ar putea fi transportată, deci fără combustibil în ce privește siguranța aprovizionării, astfel de centrale termice urbane ar putea funcționa pe baza unor um, sisteme multiple de încălzire, deci ar fi și un sistem flexibil Colegii au vorbit mult de biomasă. Există biomasa solidă cu lemnul. E adevărat că arderea lemnului emite particule și e nevoie de instalații performante pentru a palia acest neajuns. Dar nimeni nu citează biogazul. Ori acesta permite crearea de electricitate prin metanizare. E un proces utilizat în anumite ferme din Europa și cred că poate fi și aceasta o sursă de aprovizionare. Până la urmă, tot acesta uh, fac apel și la economia circulară și eu cred că e un lucru bun să integrăm cele două teme. Mulțumesc. Domnule Nu vreau să repet, spune doamna de la ce a spus colega mea, aș atrage însă atenția asupra biomasei, biogazului, biomasa gazoasă, altfel spus. Cum spunea doamna Grostet, e o parte importantă a activității anumitor ferme și exploatări agricole din Europa și aș vrea să fim atenți uh, Uh, cu uh, substanțele pe care le introducem în uh, instalațiile de metanizare pentru că aceste deșeuri utilizate pentru biogaz trebuie la rândul lor triate, trebuie să fim foarte atenți la ierarhizarea acestor deșeuri. Mulțumesc. Acum aș întreba Comisia dacă dorește să intervină. No opinion from the commission? Nu. Există o părere a comisiei sau? Ba da. Bună ziua! Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Nu cred că există vreun conflict cu ceea ce au uh, spus uh, eurodeputații. Noi am uh, citit cu atenție proiectul de aviz al uh, Comisiei de Mediu și avea o scurtă observație legată de aspectele principale pe care le-am auzit. Mai întâi de toate, recunoaștem faptul că încălzirea și răcirea reprezintă un sector foarte divers, deci nu intenționăm să propunem uh, soluții remedii generale, atragem atenția, atenția asupra unor domenii mari în care am putea acționa, iar aceste mm, propuneri vor fi legate și de măsuri concrete, specifice fiecarei situații în statele membre. Suntem de acord și aici vorbim despre un domeniu mare că clădirile trebuie să fie mult mai eficiente din punct de vedere energetic. Trebuie să împiedicăm risipa de energie care există astăzi. Termoizolarea, termorenovarea clădirilor sunt foarte importante și este limpede că fondurile publice, dar și fondurile private, trebuie să fie mobilizate pentru a sprijini menajele, gospodările, dar și uh, autoritățile publice și întreprinderile să participe la acest uh, amplu demers de renovare, de termoizolare. Și e nevoie de instrumente inteligente, instrumente financiare inteligente pentru astfel de proiecte. Un alt domeniu important, uh, renovarea clădirilor din UE, acolo unde este nevoie de materiale noi și suntem de acord că energia și eficiența energetică trebuie să fie pe primul uh, loc. De asemenea, am uh, fost de acord că există o legătură strânsă cu cheltuielile fiecărei gospodării. Tocmai de aceea eficiența energetică va contribui și la reducerea sărăciei. În ceea ce privește deșeurile și incinerarea deșeurilor, este un alt domeniu mare unde vrem să avem politici mai active. În principiu, utilizarea excesului de căldură și de aer rece provenind din Uh, industrie sau uh, din infrastructura urbană. Aici nu vorbim despre incinerarea deșeurilor. În mm, sensul că este vorba de deșeuri care nu pot fi reciclate, ele rămân uh, un element important în producția de căldură, mai ales în orașe. Există un potențial foarte mare de reciclare Um, în industrie când există un exces uh, de deșeuri. La fel în agricultură. Nu știm care este potențialul economic, este mare în orice caz. Noi uh, cerem să se examineze potențialul și dacă există posibilitatea, ar fi util să îl folosim, va fi bun pentru industrie, va îmbunătăți performanța energetică și totodată va duce la economii uh, în ceea ce privește sursele primare de energie. Nu trebuie să încurajăm, asta nu înseamnă că încurajăm uh, producția de deșeuri sau uh, păstrarea energiei fosile. Pe termen lung există energie care încă nu poate fi înlocuită surse regenerabile, va exista energie produsă din uh, incinerarea de deșeuri, dar trebuie analizat foarte clar uh, care sunt deșeurile ce nu pot fi reciclate și care totuși pot fi utilizate pentru producția de energie. Deci aici trebuie să ne concentrăm. Biomasa, uh, după cum știți, Comisia tocmai elaborează criterii de durabilitate, examinează în ce măsură biomasa poate fi utilizată Știm totodată că sobele cu lemne și biomasele pot uh, prezenta riscuri de sănătate în zonele cu densitate mare. Și mi-am uh, notat comentariile dumneavoastră în această privință. Cred că suntem de asemenea de acord și am arătat asta în comunicatul nostru, că uh, avem o provocare importantă tocmai pentru uh, a, tocmai în ceea ce privește conștientizarea, gradul de conștientizare în populație. Începând cu uh, locuitorii, chiriașii, constructorii, autoritățile publice, Trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a răspândi informațiile cu privire la tehnologiile noi, la beneficiile de sănătate și așa mai departe. Deci trebuie să ne orientăm acțiunile în această direcție. În ceea ce privește district heating sau cogenerarea, cogenerarea de energie de, pentru încălzire și răcire. Și aici uh, trebuie să ținem uh, seama de termenul acesta care înseamnă de fapt termoficare la distanță. Și în zona de district heating um, există un potențial de economisire important pentru că anumite surse regenerabile nu sunt întotdeauna disponibile din punct de vedere tehnic. Nu pot fi folosite întotdeauna în orice situație și de aceea trebuie să regândim poziția față de încălzirea centralizată. Deci mi-am uh, notat observațiile și uh, voi lua, le voi lua în calcul. Mulțumesc! Mă voi da cuvântul raportorului care va uh, fi succint și va încheia discuția. Mulțumesc! Mulți colegi au vorbit despre cogenerare și uh, centralele de cartier, acest district heating. În uh, în, uh, în prezent există practic o discriminare a acestei, acestor centrale de cartier. Realizăm care este potențialul lor. Mulțumesc pentru comentariile foarte bune. Uh, va exista o discuție despre biomasă, asta știm deja. Va fi o discuție complicată. Eu vin dintr-o țară unde se cheltuiesc bani publici, există campanii pentru uh, o, o, o deschidere a peisajului și vrem să împiedicăm o situație în care biomasa uh, câștigă și mai mult teren. Biomasa uh, reprezintă cam două treimi din uh, sursele uh, utilizate astăzi. Deci va fi esențial să se crească utilizarea de biomasă. Când vine vorba însă de biomasă și deșeuri, singurul lucru pe, la care vreau să vă gândiți până la înaintarea amendamentelor este că nu, nu putem combate strict biomasa sau deșeurile, pentru că dacă vom face asta, atunci vom uh, întări poziția combustibilor fosili sunt provocări legate de deșeuri, de incinerare, de biomasă, dar să nu uităm uh, provocările, provocările legate de uh, cărbune, uh, gaze și așa mai departe. Astea sunt pericolele adevărate. Este important de reguli, să fie reguli stricte, dar să nu fie atât de restrictive încât biomasa să piardă din competitivitate. Asta este singurul lucru la care vreau să vă gândiți. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Vă duc aminte calendarul. de a amendamentelor, doar în engleză, va fi pe 26 mai, termenul limită. Votăm la Envi pe 21 iunie și pe 12 iulie la ITRE și apoi în septembrie la plenar. Ultimul punct pe ordinea de zi, schimbul de opinii cu reprezentantul Comisiei cu privire la directiva cadru cu privire la deșeuri și ambalarea deșeurilor. După cum știți, coordonatorii au convenit să găzduiască o reuniune regulată cu privire la chestiuni ce țin de implementare. A existat uh, o primă reuniune dedicată punerii în aplicare a legislației uh, legate de deșeuri și, de asemenea, am vorbit despre chestiuni legate de directiva cadru cu privire la deșeuri și așa mai departe. Sunt 23 de chestiuni uh, despre care s-a discutat legate de măsuri și provocări la punerea în aplicare, stabilirea obiectivelor, uh, criteriile deșeurilor, prevenirea deșeurilor, responsabilitățile producătorilor, operațiile specifice și așa mai departe. Eu aș recomanda fiecărui grup politic să pună anumite întrebări, apoi comisiei să dea răspunsuri, 10 minute pentru grupurile 1, categoriile 1 și 2 și apoi Vom da cuvântul uh, autorilor întrebărilor pentru o continuare. Deci apoi uh, începem cu provocările în uh, punerea în aplicare și astea sunt punctele de la 1 la 6, da? Se va da un răspuns la întregul bloc de chestiuni și apoi continuăm împreună cu colegii avem pe domnul uh, Ciobanu, uh, Dordea și pe uh, domnul Chestutis Sadauskas. Aveți cuvântul. Uh, for... Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație. Câteva observații în introducere, dacă îmi permite, și apoi voi da cuvântul colegului meu, Căstuti. Așadar, în introducere, aș dori să mă refer la punerea în aplicare a obligațiilor de uh, gestionare a deșeurilor în contextul eforturilor de punere în aplicare ale Comisiei și ale DG Envy. După cum știți, Comisia are un rol unic și esențial în supravegherea punerii în aplicare a legislației europene. În același timp, regulile Uniunii Europene fac parte integrantă a legislației naționale și autoritățile publice din statele membre și autoritatea judecătorească trebuie să le aplice. Cu toate acestea, Comisia are puterea de a controla implementarea de către statele membre. Și spune că din punct de vedere strategic, Comisia se ocupă de problemele de punere în aplicare, inclusiv uh, punerea în aplicare a legislației în materie de gestionare a deșeurilor pe trei niveluri. În primul rând, promovarea respectării legislației și cooperarea cu statele membre în legătură cu punerea în aplicare, apoi furnizarea de susținere financiară pentru respectarea legislației și, în al treilea rând, uh, Uh, asigurarea respectării regulilor atunci când nu funcționează metoda de cooperare. În ce privește promovarea uh, respectării legislației, Comisia, datorită faptului că de mulți ani lucrează în acest domeniu, inclusiv în domeniul gestionării deșeurilor, are o imagine clară asupra cauzelor apariției unor probleme în punerea în aplicare. Câteodată e lipsa de voință politică, altor e lipsa de resurse financiare sau uh, complexitățile legislației statelor membre în ce privește punerea în aplicare a regulilor de mediu. Însă noi considerăm că odată cu uh, actualul colegiu de comisari, punerea în aplicare a căpătat un nou profil, unul mai accentuat și noi considerăm, noi cei de la DG, uh, Direcția Generală pentru Mediu, considerăm că trebuie să depășim dialogul la nivel tehnic cu statele membre. Sigur, uh, dialogul acesta este indispensabil, însă trebuie să tragem atenția și din punct de vedere politic asupra principalelor provocări ale punerii în aplicare, inclusiv în domeniul gestionării deșeurilor și de asemenea să informăm mai bine publicul în legătură cu aceste provocări și <clears throat> să avem o imagine uh, mai clară și extinsă ca atât miniștri cât și opinia publică, politicienii, europarlamentari, însă și uh, cei de la Consiliu să înțeleagă care anume sunt aceste provocări. Și noi facem eforturi uh, ca punerea în aplicare să aibă un profil politic mai evidențiat prin adoptarea până la sfârșitul acestei luni, deci înainte de 31 mai, adoptarea, spuneam, a unei comunicări uh, care va stabili cadrul pentru o nouă inițiativă din partea Comisiei pentru a îmbunătăți punerea în aplicare. Se numește uh, revizuirea, punerea în aplicare a dispozițiilor de mediu și veți vedea până la sfârșitul anului, pe baza acestei comunicări, că Comisia va adopta rapoarte pentru fiecare țară în parte, pentru toate cele 28 de state membre, unde ne vom ocupa nu doar de domeniul managementului sau gestionării deșeurilor, ci ne vom ocupa de toate principalele politici de mediu și de modul în care statele membre își uh, îndeplinesc uh, datoriile ce le revin în cadrul acestor politici uh, conform legislației existente. Și economia circulară și gestionarea deșeurilor vor ocupa, desigur, un rol important, iar în acest context am dorit să ne exprimăm recunoștința pentru interesul constant al Comisiei noastre ENVI în ce privește chestiunile legate de punerea în aplicare a legislației. Deci cel al doilea nivel la care mă refeream uh, adineaur, uh, unde Comisia este activă împreună cu statele membre, e furnizarea finanțării pentru susținerea uh, punerii în aplicare a obligațiilor de gestionare a deșeurilor. Și înainte de a intra în detaliu în ce privește cu fondurile avute la dispoziție în fost, fostul CFM și în actualul CFM, aș vrea să spun de la început că ar trebui să fie foarte clar că fondurile pe care bugetul european le oferă statelor membre pentru a-și îndeplini obligațiile de mediu nu sunt suficiente în comparație cu necesitățile statelor membre. Uh, la fel stau lucrurile și pentru domeniul gestionării deșeurilor. Însă ideea nu e ca uh, să finanțăm noi eh, toate măsurile eh, de mediu de la bugetul european. Sigur că și statele membre, dar și regiunile de asemenea trebuie să facă eforturi și alocări financiare pentru a-și îndeplini angajamentele, inclusiv în domeniul îmbunătățirii infrastructurii gestionării deșeurilor. Și a spune că actualmente o bună gestionare a deșeurilor înseamnă o parte integrantă a modului în care societățile noastre moderne și comunitățile noastre funcționează. Că nu ar fi de conceput să nu avem niște facilități corespunzătoare pentru gestionarea deșeurilor, nu doar în capitale, ci în majoritatea aglomerațiilor urbane din întreaga Uniune Europeană. Deci, e un element indispensabil și o prioritate pentru statele noastre membre că în ce privește susținerea efectivă pe care am uh, furnizat-o în fosta perioadă financiară 2007-2013, 5,6 miliarde de euro au fost puse la dispoziție uh, în politicile de coeziune pentru investiții în gestionarea deșeurilor, Multe state membre care au beneficiat de pe urmarea finanțării europene au făcut progrese cu halde, de exemplu, care înainte nu îndeplinea standardele europene, apoi cu colectare separată a reciclabililor și biodegradabililor și uh, construirea unor noi instalații de prelucrare a deșeurilor și 18 state membre au alocat uh, resurse de politică de coeziune pentru, pentru gestionarea deșeurilor, s-au văzut rezultatele și în unele din statele membre mai noi Ehm, s-a crescut nivelul peste 10%, Bulgaria, Slovenia, Polonia, de exemplu. Și în perioada actuală de programare, până în 2020, susținerea financiară este puțin mai redusă, însă nu mult mai redusă. Vorbim de 5,5 milioane de euro, care ar fi alocarea bugetară europeană pentru sectorul deșeurilor. Noi utilizăm două pârghii principale. În primul rând, înainte ca statele membre să aibă acces la fondurile europene, ele trebuie să îndeplinească condiționalități exante care sunt prevăzute în reglementările financiare și Comisia a utilizat aceste pârghii și va continua să le utilizeze pentru a stimula statele membre să respecte, să-și respecte obligațiile de gestionare a deșeurilor. Aș reaminte aici că aceste condiționalități exante pentru a avea acces la fondurile europene trebuie fi îndeplinite până la sfârșitul acestui an. Deci, 2017 va fi un an sensibil deoarece Comisia va trebui să evalueze care anume state membre și-au îndeplinit uh, și care anume condiționalități exante sau nu, dacă va fi cazul. O doua pârghie care e la dispoziția Comisiei e faptul că proiectele propuse de statele membre pentru finanțare europeană trebuie să respecte ierarhia deșeurilor și astfel încât să, dea, să se dea prioritate activităților în cele mai înalte eșaloane ale acestei ierarhii a deșeurilor. Comisia va avea o abordare foarte restrictivă în ce privește finanțarea noilor facilități pentru uh, prelucrarea deșelor reziduale și colegul meu cu siguranță va intra în detaliu asupra acestui aspect foarte important. Uh, Eu uh, aș dori să subliniez de asemenea că alocările cele mai însemnate în ce privește fondurile structurale pentru gestionarea deșelor în actuala perioadă financiară s-au îndreptat spre Polonia, Croația, Slovacia și Ungaria. Încă nu dispunem în această etapă a ciclului de programare de informații complete dacă statele membre utilizează fondurile după cum s-a planificat în programele aprobate, însă aceste informații vor sosi și vor fi puse la dispoziția Comisiei începând cu 1 iunie 2016. Și până la sfârșitul acestui an, probabil că vom putea să furnizăm mai multe informații uh, membrilor Comisiei dumneavoastră, dacă doresc să cunoască mai multe detalii. Uh, cel de-al treilea nivel, și voi încheia aici, după cum am mai spus, îl reprezintă asigurarea punerii în aplicare a regulilor și, după cum știți, în esență, DG Environment gestionează 20% din portofoliul uh, încălcărilor uh, din întreaga Comisie Europeană. E un volum însemnat și în acest portofoliu o cincime se referă la punerea în aplicare a regulilor de uh, gestionare a deșeurilor, ceea ce ne arată uh, ce importanță acordăm noi respectării și asigurării respectării regulilor uh, privitoare la gestionarea deșeurilor uh, la Direcția Generală uh, de Mediu. S-a pus o întrebare în legătură cu resursele umane alocate pentru punerea în aplicare și asigurarea punerii în aplicării. Sunt sau nu suficiente și suntem recunoscători Europarlamentarului care a pus această întrebare și putem să răspundem după cum urmează. În contextul unei Europe a unor 28 de state membre și cu legislație de mediu foarte complexă, resursele umane alocate pune în aplicare și asigurările pune în aplicare vor fi la fel ca bugetul european pentru obligațiile uh, în domeniul deșeurilor. Vor fi, nu vor fi suficiente niciodată, nu vom avea destui oameni cât uh, să facă față, așa cum se cuvine, tuturor provocărilor de la așa. Trage atenția distinșilor membri acestei comisii asupra faptului că punerea în aplicare și asigurarea punerii în aplicare nu sunt de apanajul exclusiv al Comisiei Europene, după cum spuneam la începutul intervenției mele, noi avem uh, o responsabilitate partajată cu statele membre. Și în ce privește controlul uh, implementării și asigurării punerii în aplicare, noi considerăm că suntem organizați în mod satisfăcător astfel încât să avem și un rol eficient la fața locului. Și cu asta vă mulțumesc. Uh, thank you, Chair. Also, uh următorul reprezentant al Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte, că ați organizat uh, această întâlnire. În continuare a celor spuse de Aurel Ciobanu, v-aș spune că adesea avea o percepție greșită a legislației europene, că este cumva supraîncărcată. Vorbim despre directive, mai ales avem și reglementări, dar mai ales directive. Transpose and to implement them. Uh, and uh, our waste directiva în ce privește deșeurile este una ușurică. E vorba doar de principiile administrării deșeurilor și uneori există îndoiele asupra felului în care se interpretează anumite prevederi. Lucru care nu a fost un obstacol pentru o implementare adecvată. Evaluarea noastră arată că Asigurarea implementării corecte a directivei deșeurilor este provocat, aduce provocări autorităților din mai multe motive. Pe de o parte, voința politică, viziunea pe termen lung, în al doilea rând, construirea unor noi infrastructuri care trebuie planificate cu mult timp înainte și, în al treilea rând, introducerea unor instrumente economice care să ducă la o ierarhizare a deșeurilor. Apoi, numărul mare de părți interesate care își schimbă obiceiurile și forma de activitate. Apoi, capacitatea tehnică și administrativă care susține aceste proceduri. Rapoartele noastre anterioare a identificat mai mulți factori de risc pentru anumite state membre vis-a-vis -vis de țintele 2020. Rămână să optimist, deoarece statele membre au încă 4 sau 5 ani până la termenul limită și deja iau anumite măsuri pentru a atinge obiective. Ce face Comisia pentru a ajuta statele membre? Știm din experiență că proceduri anterioare de infringement nu au fost suficiente pentru a aborda uh, lipsurile structurale. Suntem reactivi prin natură și măsurile se iau doar după ce pagubele au fost uh, făcute. Oferim, deci, schimb de bune practici, asistență tehnică statelor membre, dar și asistență financiară, dar tocmai a citat acesta, printr-o diversitate de instrumente financiare și uh, putem întotdeauna amenința cu sancțiunea, dacă e necesar. Instrumentele noastre sunt diverse Odată, inițiativele de promovare a respectării regulilor, apoi evaluarea stadiului implementării, evaluând uh, planurile de administrare deșeurilor la nivel național sau uh, trierea selectivă. Recent am evaluat 18 uh, state membre și le-am oferit recomandări. Apoi, rapoarte Uh, elaborată împreună cu agențiile de mediu, acolo unde evaluăm starea de implementare în fiecare stat membru și progresul în vederea țintei. Rapoartele pentru toate statele membre vor fi publice anul viitor. Apoi, avem diferite platforme cu părțile interesate, apoi verificarea conformității legislației naționale și, în fine, investigațiile și sancțiunile. În ce privește asistența financiară? Suntem foarte atenți să susținem acele proiecte care aduc statele membre uh, mai aproape de obiectivele noastre în ce privește, în ce privește infrastructură de triere uh, și colectare selectivă a deșeurilor. E nevoie de o abordare foarte restrictivă în ce privește finanțarea facilităților de procesare a deșeurilor. Vorbim de Orizont 2020, BEI, FC surse de finanțare, iar planurile de acțiune includ și măsuri care susțin inovația în domeniu. Un model de economie circulară și ne-am inspirat din exemplul olandez. Mm, ce privește acele așa numite Green Deals. Avem, deci, multe exemple bune din întreaga Uniune Europeană care arată că atunci când există instrumentele și politicile potrivite, statele membre pot progresa în termen scurt. Și aș cita Slovenia ca un exemplu care și-a sporit uh, rata de reciclare de la 40% la 60% în doar 3 ani. Și e nevoie de susținere prin instrumente economice pentru ierarhizarea deșeurilor. Și majoritatea statelor membre au arătat că aceste instrumente, într-adevăr, sunt indispensabile pentru a crea condiții economice mai favorabile pentru reciclare, atingând astfel țintele într-un mod eficace mai ales atunci când fac parte dintr-o strategie mai vastă de administrare a deșeurilor. Instrumentele cele mai eficace ar fi taxe pe uh, deșajele de gunoaie deschise, apoi scheme care îi determină pe cetățeni, dar și pe companii, în mod, uh, uh, îi fac responsabil în mod financiar, apoi subvenții pentru uh, guverne pentru a dezvolta trierea, selectarea și reciclarea. Costuri de transfer, de transfer pentru cei care uh, lansează noi produse pe piață. În 2012, Comisia a derulat o evaluare a instrumentelor economice și a impactului lor și a arătat, de exemplu, că taxele mai mari pentru groapele de gunoi aduc rezultatele potrivite și că majoritatea regiunilor cu rate de reciclare mari, multe peste 70%, fac apel la astfel de scheme. În ce privește întrebările noastre specifice, Comisia pregătește un raport care să acopere perioada 2010-2012, care va fi uh, disponibilă în a doua jumătate a acestui an. Însă, în ce privește propunerea privind deșeurile, am sugerat să scăpăm de obligația de raportare la trei ani, pentru că, în esență, ele nu oferă informațiile necesare pentru ca uh, să putem la Comisie să evaluăm starea de implementare la nivel național. Iată de ce Comisia propune ca în viitor statele membre să raporteze date statistice vizând doar obiectivele. Alte date statistice vor fi solicitate de uh, comisie și avem destule instrumente, în special raportul de alertă precoce. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. I don't know if... Uh, Mulțumesc, spune președintele. Nu știu dacă colegii care au înaintat întrebări. Federle Demesmacher, another time. Want to take the floor? Nu știu dacă careva dintre ei dorește să ia cuvântul. Domnule Florenț. Unii dintre colegii care mă cunosc știu că Punerea în aplicare a directivei deșeurilor este domeniul meu. Bun, reprezentanții comisiei sunt foarte simpate și inteligenți, dar uh, ce ne-au spus ei astăzi nu ne uh, aduce nici măcar cu milimetru mai departe. Discursul ăsta putea să-l țină și acum 10 ani. Și bun, ei acum încerc să ne împace. Ei spun uh, că vor să aibă 5 ani de zile pentru a-și uh, atinge obiectivele legate de cota deșeurilor, dar uh, asta se știe că în 5 ani trebuie atinse obiectivele. Dacă citiți toate studiile, atunci nimic nu le mai nimic nu le va mai plăcea dacă um, vor fi conștienți de faptul că toate statele membre au de recuperat tot ce a, nu a fost atins încă. Și mă miră foarte mult ceea ce prezentați astăzi, lucruri care nu ne aduc cu nimic mai departe. O să, o să consemnez uh, ceea ce a spus, tocmai pentru a analiza ce s-a întâmplat de fapt. Sarcina dumneavoastră de apărător al legii nu este îndeplinită. Și, bun, accept ideea că aveți prea puțin personal. Dar trebuie să să cereți uh, mai mulți angajați. Și acum vă întreb, de unde aveți tupeul să ne puneți pe masă economia circulară? Unde trebuie spus că mie mi se pare o regulă în raportul, dar Bun, obiectivele sunt îndeplinite mai mult sau mai puțin, dar mă miră modul în care comisarul dumneavoastră și alți responsabili cred că ăsta este jokerul. Și dacă vă uitați dincolo de culise, vă puneți întrebarea, Doamne, ce am făcut de fapt? Deci trebuie să facem mult mai puține greșeli, zic eu, să facem lucruri mult mai concrete și să facem asta astfel încât lucrurile să poată fi, să fie urmărite. Dacă pot să vă dau un exemplu în ceea ce privește politica uh, bazinului hidrografic din de pe Rin. Deci dacă suntem la Kiel, pe partea germană, și dacă, luăm, dacă se dorește prelevarea unui eșantion de apă, atunci un britanic trebuie să scrie o scrisoare la Berlin pentru a întreba dacă are voie. Și acum și berlinezii vin și spun, da, Uh, trebuie să discutăm cu landul uh, învecinat, Renania Palatinată și vă dăm un răspuns. Și până vine răspunsul ăla trece jumătate de an. Dar nu se poate așa ceva. Dacă aveți o astfel de firmă, vă dați cu capul de perete. Și aceea apelul meu este să nu veniți cu rapoarte noi, ci ocupați-vă de alea vechi. De ce trebuie recuperat? Uitați-vă la directiva cu privire la nitrate din Germania. Nu vreau să mă uit la alte state, dar faceți-vă temele până la urmă. Eu dacă nu făceam temele la școală, n-aș fi reușit niciodată să fiu transferat. În fiecare săptămână, tatăl meu mă uh, certa. Și, și aici uh, și noi trebuie să vă tragem de urechi. very much. Mulțumesc, domnule Demesmacher. Uh, eh, dank u, voorzitter. Ik zal uh, Nederlands uh, praten. Ehm, Am să vorbesc în limba neerlandeză ca să fiu și eu mai limpede. Am perceput optimismul comisiei. Optimismul e o datorie morală. Asta se spune în limba engleză și aș fi de acord totuși cu domnul Florence. Dacă vrem să progresăm cu adevărat, va trebui să înțelegem cum a fost posibil să existe atât de multe diferențe în punerea în aplicare a proprii noastre legislații în fiecare stat membru. Și eu Uh, rămân total nesatisfăcut, uh, stimați membri ai Comisiei. Încă patru ani, vom fi în 2020, încă patru ani pentru a ne atinge obiectivele. Eu cred că Comisia, într-adevăr, e mult prea optimism, păcătuiește prin optimism și am impresia că suntem în logica lanțului de deșeuri, așa cum era cazul și acum zeci de ani în urmă. Am vorbit doar de deșeuri și eu cred că ar trebui să ieșim din această logică. Nu mai vorbim de deșeuri, ci de resurse de materii prime. Acum sunt materii prime secundare. Vorbim de competitivitate. Și atunci eu cred că trebuie să ne punem întrebări mai departe, încă mai putem azi, în 2016, să ne permitem sau să autorizăm ca atâtea materii prime prețioase și scumpe să fie pierdute definitiv? Pentru că asta se întâmplă în momentul de față. Cred că trebuie să înțelegem bine de unde provin diferențele de punere în aplicare a legislației. Eu unul am impresia că e o chestiune de voință politică în diferitele state membre. Și există o voință politică slabă, uneori, și o responsabilitate politică absentă. Pur și simplu nu se dorește ca anumite țări sau anumite regiuni să primească acele capacități de execuție. Eu vin din Flandra și suntem campioni la reciclare. Avem uh, prestații foarte bune. Mă gândesc în special la colectarea selectivă, triul în primul rând și colectarea selectivă deși deșeurilor, dar asta se face în timp, a fost nevoie de curaj politic. Reciclarea a durat însă zeci de ani am impus o serie de măsuri și am ajuns la un anumit nivel, să-l numim X, pe care suntem mândri. Eu cred că trebuie să arătăm și altor regiuni ale Europei că nu trebuie pornit de la zero. Și, de-al Slovenia este un exemplu excelent putem profita de expertiza, de cunoștințele care există în alte regiuni ale Europei pentru a merge mai repede, pentru a accelera procesul. Nu trebuie să mergem în ritmul melcului, ci în ritmul uh, trenului de mare viteză. Și nu e nevoie doar de instrumente financiare, pentru că știm bine, acestea niciodată nu vor fi suficiente. Acum va exista oare și voința politică? Asta e întrebarea vor, va exista această voință politică la dumneavoastră acasă acest stoc de materii prime pe care continuăm să-l numim deșeuri ar trebui să poată fi utilizat în acest fel. Am putea reduce dependența noastră de alte materii prime și ar permite creșterea competitivității. E adevărat că e vorba de mediu, dar e vorba de asemenea de economie și de competitivitate. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președintele, doamna Bonafel. Președinte, eu... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu preocupările și solicitările colegilor uh, antevorbitori și asta îmi permite să fiu foarte sintetică. Sigur că ne aflăm în fața unei noi propuneri legislative care va avea efecte însemnate și în legătură cu noile obiective de reciclare și al, care sunt alte obiective foarte ambițioase. Deci e clar că dacă deja astăzi cu normele actuale suntem încă departe de atingerea obiectivelor până în 2020, cred că trebuie să facem eforturi în plus. Însă sunt optimist, cred că putem și trebuie să uh, facem mai multe, mai ales în ce privește voința politică. Nu, uh, nu este suficient să avem proceduri de încălcare, trebuie să vedem care sunt cauzele, motivele. Însă un principiu e clar, și anume că vrem să fim serioși. Deci putem să facem ceva în legătură cu voința politică, dar dacă decidem să acționăm serios. De aceea cred că nou mecanism prevăzut în propunere, acel sistem de alarmă timpurie, rapidă, trebuie să fie însoțit de voința Comisiei de a utiliza într-adevăr așa cum este și utilizat el în domeniul financiar. Deci dacă așa sunt lucrurile, și eu spun că sunt de acord cu optimismul Comisiei, însă, repet, trebuie să existe voință de a utiliza toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Grazie, Mr. Torvalds. Domnul Torvalds, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, reprezentanților comisiei. Aș dori niște clarificări pe două puncte. Unu, Ați spus că ați ajuns la un profil mai puternic. Mă întreb ce înseamnă exact acest concept. Apoi, ați spus că sunteți foarte stricți în ce privește ierarhizarea deșeurilor. Am înțeles că ierarhizarea deșeurilor este un cadru. Un cadru care se va schimba pe măsură ce tehnologia se schimbă. Și faptul că ați spus că veți fi strict cu această realizare ar putea indica că vă îndreptați către o altă uh, abordare, ca și cum acesta nu ar mai fi un cadru, ci uh, ca și tablele de lege ale Moise. Mulțumesc! Nu știu dacă sunt alte înscrieri la cuvânt. Nu? Atunci ne îndreptăm către comisie, așteptând câteva răspunsuri. Thank you and, uh, well, starting... Mulțumesc. Și începem cu uh, remarcile domnului Florenț. Eu cred că putem fi mai degrabă sincer și spunând că situația nu este roză, dar nu este nici foarte neagră. Dacă ne uităm la progrese și la dinamica uh, statisticilor uh, raportate către Eurostat, vedem că lucrurile sunt, sau evoluția este pozitivă, dinamica este pozitivă. După cum spuneam, Slovenia este un exemplu bun, nu este singurul exemplu bun, este unul dintre exemplele remarcabile pentru modul în care politicile bune pot duce la progrese rapide. Dar, într-adevăr, alte state membre au rămas în urmă și viteza cu care uh, ei trebuie să-și atingă obiectivele 2020 nu este suficientă. Lacunele legislative sunt o problemă și statele membre, într-adevăr, uh, ei statele membre pot să-și aleagă metodele pentru a-și atinge obiectivele legate de reciclare. Legea le permite să și aleagă metodele respective. Deci aici trebuie să ne concentrăm pe o singură metodă și asta pentru a putea compara situația din uh, statele respective. Știm totodată că anumite deșeuri care au fost raportate fiind reciclate nu sunt de fapt reciclate, ci incinerate. Și exact asta este altă problemă pe care vrem să o rezolvăm printr-un sistem de raportare solid. Deșeurile care ajung în uh, depozite uh, care sunt depozitate uh, sau incinerate nu sunt reciclate. Deci noi suntem conștienți de toate aceste probleme și mm, cu ajutorul uh, dumneavoastră vrem să le rezolvăm. Cred că suntem pe drumul ce bun către atingerea obiectivelor 2020. Într-adevăr, anumite mână de state nu vor reuși să le atingă, dar aici trebuie să examinăm lucrurile îndeaproape și să vedem ce se întâmplă pe teren și prin raportare, prin rapoartele pe care vom redacta anul trecut, eh, anul viitor, eh, vom reuși cu trei ani înainte de termenul limită să transmitem un semnal de alarmă și să spunem că este nevoie de măsuri. Nu vrem să îndulcim uh, tonul, dar nu vedem uh, nici uh, lucrurile atât de negru. pot alătura lucrurilor spuse de domnul Marker, care a zis să depășim perspectiva deșeurilor, dar este nevoie de o viziune și de un curaj politic și tocmai asta lipsește adesea la nivel național, dar și regional. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că Flandra este un exemplu. Dacă toată Europa fi precum uh, Flandra, am avea o economie circulară. Ce să ne dorim. Asta ne-am dorit. Aveți dreptate. Nu este nevoie să experimentăm și să facem greșeli pe care anumite regiuni și state membre le-au făcut deja. Statele pot învăța din greșeli și pot merge direct pe calea cea bună. Și asta se întâmplă. Și de aceea vrem să ne asigurăm că investițiile publice, prin fondurile structurale, merg către deciziile bune. La asta ne referim când spunem că trebuie să fim uh, severi cu statele membre. Și sper că cu ajutorul dumneavoastră putem să împărtășim și cunoștințele sau exemplele de bune practici suntem de asemenea conștienți că o serie de dificultăți eh, se, regăsesc la nivel administrativ, municipal. Aici eh, e o problemă ce ține de relația cu guvernele, cu primăriile. Și de aceea aliatul nostru este Comitetul Regiunilor și ei trebuie să eh, distribuie aceste exemple de bune practici. Ar fi ideal ca primarii din statele rămase în urmă se duc la fața locului și dau uh, exemple de orașe care și-au rezolvat problema deșeurilor. Și asta trebuie făcut cu fondurile structurale. Uitându-ne la exemplele bune, putem uh, pune presiune pe politicii de la nivel local. Și cred că se poate face acest lucru. Planul privind economia circulară este o metodă de a avea o perspectivă mai amplă. Pentru că e adevărat, nu e vorba doar despre deșeuri aici. Thank you very much. Mulțumesc. Și acum putem începe să răspundem la cea a doua categorie de întrebări. Puteți începe prin intervenții legate de colectarea selectivă. Și putem începe cu întrebările de la 7 la 12. Iar ulterior putem continua uh, runda de discuții. Da, mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, mulțumit că aceasta este una dintre cele mai importante întrebări. Um, colectarea selectivă este un factor esențial al uh, economiei circulare și este un instrument esențial pentru materiale curate, și o reciclare bună. Regula generală spune că există o corelație între uh, colectarea selectivă și uh, schemele curate. În statele membre, unde colectarea selectivă este o practică comună, este și o reciclare mai bună. Deci este o legătură foarte clară. Uh, reforma aici este foarte clară. Statele membre trebuie să asigure colectarea selectivă a hârtiei, sticlei, uh, metalului și plasticului până în 2015. Asta înseamnă că termenul a fost depășit. Obligația nu este absolută. Colectarea selectivă trebuie stabilită atunci unde este posibilă din punct de vedere tehnic și din punct de vedere al mediului. Asta este condiția, însă clauza de fezabilitate trebuie să fie interpretată în mod uh, restrictiv. Și asta în contextul obiectivelor directivei. Uh, pentru a avea un uh, răspuns eficient, ele trebuie considerate în ansamblul întregilor prevederi. Și aici, bineînțeles, și cu, având o legătură și cu sănătatea publică și alte obiective de reciclare. Există și excepții, cum ar fi zone mai puțin populate și insule îndepărtate. Acolo fiecare caz trebuie examinat în parte. În lumina acestor lucruri, Comisia propune să se aplice aceleași principii în ceea ce privește uh, obligația de a colecta biodeșeurile cu respectarea principiului proporționalității. De aceea, propunerea legislativă cu privire la deșeuri va include și legătura dintre obligațiile uh, respective legate de um, reciclarea biodeșeurilor. Dar aici uh, stabilirea unor obiective noi va fi foarte dificilă. Implementarea acestor obligații a intrat în vigoare abia anul trecut și Comisia a monitorizat uh, atunci când a, și-a urmărit inițiativele de conformitate. luând în considerare anumite țări în care uh, gestiunea deșeurilor este chiar într-o stare slabă. S-a făcut și o evaluare în 28 de capitale, privirea corect selectarea selectivă și acolo există diferențe esențiale între capitale și, bineînțeles, și între statele membre. Statele membre noi, care au aderat în 2004, deci Ljubljana, nu este o surpriză, este pe primul loc. Colectarea selectivă este fezabilă, este practicabilă acolo unde există voință politică și de fapt nici nu este atât de scumpă. Au existat cazuri în care colectarea selectivă nu este pusă în aplicare în întregime. Se amestecă aici uh, este o problemă uh, cu apariția unor deșeuri uh, mixte și alte, alte chestiuni uh, legate de management la modul general. E nevoie de infrastructura adecvată pentru colectarea uh, selectivă, se folosesc fonduri uh, de coeziune, apoi alții fac asta prin scheme de extindere a răspunderii producătorilor, însă eforturile trebuie intensificate în următorii ani. Comisia va lansa o analiză în acest an și în acea analiză ne vom uita foarte îndeaproape la ceea ce se întâmplă cu colectarea selectivă. Odată ce uh, Comisia va avea date pertinente, uh, criteriile de conformitate vor trebui înăsprite. Există situație în care statele membre vor să invoce acest principiu de excepție pentru că statele membre încă nu au fost solicitate să justifice cazurile în care nu se aplică coarea selectivă. Vom continua să sprijinim uh, statele pentru punerea în aplicare a acestei obligații. Și acolo unde investițiile prin uh, fondurile structurale reprezintă o soluție bună. Mulțumesc, iar acum întreb colegii dacă doresc să reacționeze. Nu, se Ba, totuși, domnul de măcar. Een goede gescheiden ophaling is inderdaad een voorwaarde om eh, goed te recycleren. Ik heb zelf... Mulțumesc. Ceea ce privește reciclarea. Cu câteva luni în urmă am eh, organizat eh, o deplasare la una dintre companiile de reciclare din Limburg, din, din Flandra, și a devenit foarte clar în timpul acestei vizite că este unul dintre pionierii din domeniu. Ei trebuie să afle de la Comisie care sunt condițiile. Ați menționat acest lucru. Statele membre sunt obligate să a, pună în aplicare colectarea selectivă. Asta când este posibil din punct de vedere tehnic și economic. Este o condiție, o cerință. Poate pentru anumite regiuni sau state se folosește, se speculează această lacună. Unele profită de această prevedere pentru a nu lua acțiune. Aveți alte uh, informații? Bun, suspectăm asta, dar nu avem încă dovezi solide. Deși studiul făcut în cele 28 de capitale ne-a dat anumite indicii. Dar după cum spuneam, având în vedere că obligația este nouă, nu a existat nicio uh, solicitare cu privire la această excepție. Nu pot decât să subliniez și asta le spunem statelor membre că vom aplica sau vom examina cu strictețe această excepție. Vorbim de uh, o colectare selectivă sau permitem o excepție de la colectarea selectivă în zone îndepărtate, unde nu are sens să se întâmple asta. Nici nu se poate face colectarea selectivă atât de frecvent. Dar sunt destul de puține regiuni îndepărtate, izolate astfel, raportate la numărul regiunilor. Deci asta ne putem permite. Dar, în general, pe continent, cele patru materiale despre care vorbeam trebuie colectate selectiv și asta se referă și la întreprinderi. Bun. Deci cum, iarăși întrebarea legată de amestecul de deșeuri, plastic cu metal, de exemplu, care poate fi ulterior uh, separat. Dar bineînțeles că ideea e de fapt să-l selectezi, uh, colect, să-l colectezi selectiv la, de, de la sursă. Dacă se amestecă materialele, câteodată distrugi o resursă și asta nu este bine. Deci dacă este nevoie, noi putem să le oferim statelor membre rămase în urmă îndrumări. A existat o, cofe- o discuție, o conferință pe această temă și întotdeauna eu mă asigur aici că se transmit acele exemple de bune practici astfel încât ele să inspire alte state cu privire la colectarea selectivă. Dacă mă uit aici la uh, Um, colectarea selectivă din Parlament, se pare că se folosesc uh, uh, niște recipienți foarte buni. Da, vreau să spun și eu acum câteva lucruri legate de acești termeni juridici, uh, foarte neclari. De obicei, ei nu provin de la Comisie, ci adesea vin de la Consiliu, pentru că Consiliul, având acel principiu al unanimității, nu acceptește, nu, nu acceptă regulile clare și aici mă refer la articole destul de liberale, care sunt citate și incluse, unde se pot interpreta tot soiul de lucruri. Știu state care au un talent foarte deosebit la așa ceva și, și țara mea. Deci atenție la statele membre și mai avem uh, un camarad aici care ni se opune, pentru că este vorba de industrie, ei nu vor să se aplice cu strictețe aceste reguli. Cu cât sunt mai mari întreprinderile, cu atât uh, pot lucra mai bine cu aceste uh, prevederi legere. Pentru termenii mai restrictivi, nu se poate întruni o majoritate la nivel de Consiliu. Just want to uh, add question on this. Uh... Vreau să adaug o întrebare legată de calificare. Câte state membre au făcut uz de această excepție pentru a scăpa de colectarea selectivă? Și în ce măsură și de ce Comisia recomandă Um, aplicarea acestei excepții în anumite cazuri, în loc să o elimine de tot. Oare această excepție nu subminează punerea în aplicare uh, eficientă a colectării selective? Vă mulțumesc. Domnul Torzvand, o întrebare foarte scurtă referitoare la colectarea selectivă și materialele noi. Și vedem uh, în industria de Uh, ambalaje, firme producătoare de ambalaje folosesc uh, acum materiale mult mai mixte, amestecate, care sunt greu de clasificat. Ce se întâmplă cu astea? Mulțumesc. Nu mai sunt întrebări suplimentare. Și acum rugăm Comisia să dea răspunsurile. I, I probably can't answer to, to Mr. Florence. Nu cred că pot răspunde întrebării domnului Lorenz. A fost mai degrabă o remarcă adresată alte instituții, dar vreau să spun doar că noi avem o interpretare restrictivă. O excepție este o excepție. De aceea, ca răspuns la întrebarea doamnei Aucă, ne spune că eu cred că e aici o chestiune ce ține de proporționalitate. În unele cazuri, să spunem undeva în nord, în Finlanda sau în uh, într-o insulă, unde probabil unde nu e nevoie de a avea o colectare separată, se poate utiliza neapărat cel mai bine această uh, metodă. Asta poate fi excepție, însă doar în, într-un, trebuie interpretată doar într-un sens foarte restrictiv, însă noi nu dispunem încă de informațiile uh, privitoare la unde anume se invocă acea excepție. După cum spuneam, în Revizuire. Trece în revistă și raportul privitor la punerea în aplicare, vom examina lucrurile mai îndeaproape, să vedem ce anume fac statele membre în privința colectării eh, separate și, de fapt, dacă utilizează cumva acea scuză pentru a aplica excepții în cazuri în care nu ar trebui aplicate. De fapt, nu mă îngrijorează foarte mult eh, situația excepțiilor, pentru că nu consider că există aici o problemă majoră și o încălcare sistematică. Ce ar trebui să examinăm probabil mai îndeaproape e caracterul eficient al colectării separate în locuri, ca să spun așa, normale. Deci poți pune patru uh, coșuri de gunoi separate în mijlocul unui oraș și să spui că e colectarea separată, dar dacă oamenii ne ajung la ele, ce facem? Deci colectarea aceasta separată trebuie să fie accesibilă cetățenilor. Deșeurile trebuie colectate, și cred că, până la urmă, asta e important și nu unde anume statele membre ar putea fi tentate să aplice excepții. Și, repet, vom examina de aproape și foarte restrictiv cazurile excepțiilor. Cât despre uh, materialele compozite, nu pot răspunde acum aceste întrebări, însă nu consider că avem vreo politică separată acolo. Noi vorbim despre patru fluxuri foarte bine definite de deșeuri, plus ce propunem cu noua revizuire și dacă Apoi trebuie să intre și deșeurile de la construcții sau demolări, de la sursă colectate, atunci cred că oricum uh, vom aduce un mare serviciu economiei circulare în general. Ok. Președintele, bun aș sugera să facem cumva un salt la o chestiune care e poate mai legată de raportul pe care îl vom discuta. E vorba de prevenția uh, apariției deșeurilor. Avem întrebarea numărul 18 și întrebarea numărul 19. Dacă doriți să răspundeți acestor două întrebări, vă rog. Yes, Chair, with pleasure. Mulțumesc cu plăcere, domnule președinte. Sigur, e, e un punct important și acesta cu prevenirea apariției deșeurilor este și aceasta o prioritate de top. Și totuși, în ciuda importanței sale, e un concept relativ nou în statele membre, pentru că a fost introdus doar uh, în directiva privitoare la deșeuri din 2008 și e necesar adoptarea unor programe de prevenire programelor sau, care trebuiau adoptate până în 2014, uh, deci acum 2 ani și jumătate. Marea majoritate a statelor membre au adoptat aceste programe și le pun acum în aplicare. Comisia a lansat uh, cadrul de încălcare împotriva 8 state membre care nu au adoptat asemenea programe de prevenire. Din acestea, încă 4, Slovenia, Croația, România și Belgia, Valonia, practic, nu au aplicat asemenea programe de prevenire a apariției, a producerii deșeurilor. Însă există o obligație uh, de care se ocupă Agenția de Mediu Europeană și e bine că își face treaba pentru că ea joacă un rol cheie uh, ca platformă de schimb de opinii și de bune practici între statele membre în legătură cu prevenirea producerii deșeurilor. Agenția a revizui programele naționale în 2014 și 2015 și aceste programe respectă cerințele directive în cauză, însă aceste programe și progrese sunt încă recente, deci e încă de vreme să le evaluăm uh, eficiența, însă am văzut că legislația a dus la o reflecție serioasă și la un număr de acțiuni uh, care acoperă multe sectoare să trebuie văzut cum se traduce asta în acțiuni concrete și cât de succes uh, vor uh, fi aceste încercări de schimbare a comportamentelor. Cum Comisia vrea să consolideze uh, prevederile privitoare la prevenirea apariției deșeurilor și obligația statelor membre pentru că acestea să aibă indicatori și obiective pentru monitorizarea măsurilor aplicate. În ce privește deșeurile alimentare, statele membre trebuie să monitorizeze situația acestor deșeuri și măsurile de prevenire a lor în conformitate cu o metodologie comună la nivel european care încă este pe cale de a fi uh, elaborată. Mulțumesc! Thank you very much. Bună fe! Mulțumesc, doamna fe! Ma mi fa molto piacere ascoltare queste parole dal... Face plăcere să ascult ce spune reprezentantul Comisiei. Consideră și eu că activitatea de prevenire este foarte importantă, nu doar pentru că e primul pas al generării de deșeuri, ci e importantă pentru că dacă optica pe care trebuie să o adoptăm nu e revizuirea normativă a deșeurilor, ci una mai amplă a economiei circulare, atunci e evident că atunci când aplicăm, atunci când funcționează într-adevăr prevenirea, înseamnă că încă din amonte, deja am efectuat procesele inovative de produs, sistem și model de business care ne duc spre o economie circulară. De aceea cred și eu că ce privește prevenirea, noi trebuie să fim foarte hotărâți, stabilind și indicatori care deja uh, sunt prevăzuți în noua propunere, însă sigur că trebuie ca foarte rapid să avem și obiective în privința prevenirii. Însă n-am înțeles bine, dacă puteți să-mi dați mai multe detalii, eventual, ce acțiuni sunt prevăzute pentru cele patru state la care v-ați referit dumneavoastră, care încă până astăzi nu au prezentat programele de prevenire. Thank you very much. Ms. Hawken. Doamna Hawken. Chair for giving us this uh, topic now. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această discuție, pentru că e un subiect eh, aflat su- foarte sus pe, în ierarhie, dar nu poate și pentru comisie. Am așteptat cam 30 de ani pentru pungile de plastic și când în sfârșit am discutat de această lege, eh, în fine, comisar a spus că e imposibil de, interpreta, de implementat această legislație. am auzit și pe domnul Timmermans și totuși acolo unde s-a implementat funcționează foarte bine și foarte eficient. Recent, uh, din țările de jos, uh, am auzit că, mă rog, asta pentru domnul Timmermans, spun că în uh, țările de jos a fost un mare succes și în Portugalia, de asemenea, și în alte țări. Și știm că unul din motivele succesului e că aveam obiective specifice pentru pungile de plastic. Acum v-aș întreba, când veți avea uh, obiective specifice, iată un instrument foarte util, pentru că e una din prioritățile noastre, prevenirea apariției deșeurilor. Mulțumesc! Thank you very much. I don't know Mulțumesc! Nu știu dacă mai are cineva vreo întrebare. Se pare că nu. Atunci... A, doamna Pietikainen. <coughs> Well, um, I just would like to point out and uh, uh, ask the... Uh... Da, vreau să pun și eu o întrebare. Știm ce a încercat să facă Comisia în ce privește punerea în aplicare a legislației privitoare la deșeuri în statele membre, însă am avut chestiuni care trenează de mult timp și multe state membre au neglijat problemele statistice și vreau să verific. Ce va face comisia aici? Ce se întâmplă? Legislația nu este bine înțeleasă? Definițiile? Care sunt responsabilitățile? Poate sunt prost înțelese și asta e important de știut și mai ales când anume și dacă Comisia va întreprinde vreo acțiune juridică împotriva statelor membre care nu pun în aplicare corespunzător legislația existentă în materie de deșeuri. Pentru că e dificil să trecem la următorul pas dacă nu se respectă legislația existentă. Și ar fi uh, un semnal prost dacă noi am dat semne că nu luăm toate lucrurile astea în serios. Thank you very much. And now I think... Mulțumesc, până președintele. Am cuvântul comisiei. Mulțumesc. În ce privește măsurile concrete, în ce privește prevenția în domeniul deșeurilor? Bine, noi tocmai asta am prevăzut la articolul 9 al propunerii de directivă cadru și le cerem statelor membre mm, niște elemente foarte concrete. Adică să încurajeze utilizarea materialelor reciclabile, durabile. Deci mergem mult mai departe de deșeuri, dorim să se identifice acele produse și sursele de materii prime, deci de mare importanță pentru economie. Le încurajăm de asemenea să implementeze sisteme care să utilizeze uh, sisteme electronice, reducând deșeurile industriale, special în procesul minier, și să abordeze tema risipei de alimente, a deșeurilor uh, alimentare. Și fiecare stat membru trebuie să aibă niște ținte proprii uh, Um, de prevenție, de prevenire a producerii deșeurilor. Dacă aceste lucruri sunt puse în aplicare, atunci credem că vom putea avea o schimbare reală în domeniul deșeurilor. Ca să răspund doamnei Pietikainen, am încercat la început, în introducerea mea, să mă refer la aceste lucruri și aș repeta că suntem în fața unor directive care trebuie transpuse în mod corect și mai apoi puse în aplicare. Nu e o legislație foarte complexă, ci oferă o cale clară. Dar, așa cum s-a recunoscut, există posibilități de a raporta în termeni juridici care sunt lucrurile care nu se petrec. Iată lacunele din directivă pe care noi acum încercăm să le compensăm a, ca statele membre să raporteze ceva ce nu a fost reciclat, nu e calea potrivită și asta dorim să remediem prin revizuire. Sper că raportul ce va veni din partea, din partea doamnei Simona Bonafe uh, ne va susține în acest demers. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Acum aș sugera să vorbim de Uh, între partea 13 și 14, calcularea țintelor. The commission to answer to the initial question and then later. Aș ruga comisia să răspundă întrebărilor inițiale mai întâi. Um, yes, um, the existing legislation allows member states Legislația existentă permite statelor membre să aleagă dintre cele patru metode de calcul. Vorbim deja de acest lucru de ceva timp. Asta permite măsurarea și permite autorităților să decide ce măsoară și unde măsoară. Statele membre pot număra ori fluxul de deșeuri, la nivelul uh, municipalității, ori la nivelul uh, gospodăriilor. În ce privește unde sunt măsurate deșeurile, statele membre pot să măsoare reciclarea la punctele de colectare sau la volumul de uh, reciclare nu sunt definite pierderile semnificative, deci statele membre pot cuantifica cum vor ele. Unele pot să spună că e vorba de 0, altele pot să spună că e vorba de 30%. Cu acest sistem suntem departe de a măsura ce se reciclează sau nu, de unde problemele cu a ne asigura de calitatea și comparabilitatea datelor statistice. Iată de ce Comisia propune introducerea unei definiri a deșeurilor municipale și a ceea ce se reciclează. În ce privește deșeurile municipale, definiția e derivată de la Eurostat și OCD. E o definiție pe care statele membre utilizează de mulți ani. Raportarea lor e adevărat pe bază voluntară către Eurostat, dar există o întreagă istorie a acestui concept. E metoda cea mai inclusivă de calcul și acum, în ce privește măsurarea ca atare, propunem consolidarea regulilor existente. Statele membre nu ar mai trebui să poată raporta deșeurile colectate ca deșeuri reciclate. Trebuie să raporteze doar volumul reciclat la final. Sau pot să raporteze colectarea selectivă cu niște condiții. Dacă E vorba de un prag atins de 10%. La nivel UE, definim acum și pierderile nesemnificative, dar aici e vorba de materiale uh, non-target care um, sunt amestecate printre deșeurile selectate. Specificările la nivel de piață sunt mult mai solicitante. Este responsabilitatea statelor membre să aleagă soluția optimală, să înțeleagă ce este reciclarea eficace, dar trebuie să raporteze comisiei cum asigură calitatea datelor statistice. Evaluarea de impact care însoțește aceste propuneri a ținut seama de nivel de performanță din statele membre și diferența de calcul și de raportare între ele. Am dezvoltat un instrument de modeling foarte avansat care analizează fiecare stat membru ținând seama de volumul de deșeuri reciclat și ajustările necesare atunci când raportarea e diferită. Deci așa să ne apropiem cât mai mult de situația reală. Această evaluare a ținut seama de indicatorii și planurile curente precum și compunerea deșeurilor, colectarea și tratarea. Implicăm autoritățile pentru a verifica anumite date și acestea permit comparabilitatea între statele membre în deosebi acolo unde punctul de plecare e diferit, asigurându-ne că țintele pe care le-am propus sunt cele realiste. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune președinte. Doamna Oca. Încă o întrebare. Nu vreau să știu ce acțiuni ați întreprins, dacă ați făcut, pentru a vă asigura că statele membre au respectat ce 5% prevăzut în legislația curentă. De ce crede Comisia oare că vor ameliora implementarea. Dacă nici măcar 5% nu s-a reușit, cum, ați, cum veți face ca 10% să amelioreze implementarea? Thank you very much. Have a question? No. Mai sunt alte întrebări? Întreabă președintele? Nu, atunci deci vă rog să răspundeți trebuie să recunosc că nu știu de unde vin cei 5%, pentru că nu există în legislație o astfel de cifră. Ce avem acum e această dificultate anume uh, termenul de pierdere nesemnificativă și multe state membre interpretează diferit, ca să nu spun abuzează acest concept. Unii uh, folosesc chiar 30%. Aici trebuie să stabilim acum un număr real, realistic, un număr exact, uh, știut, ca să știm ce se întâmplă în certele de triere. Și chiar și așa, acea cifră trebuie să fie excepția, pentru că statele membre trebuie să ne raporteze volumul de deșeuri in, care intră în reciclare și doar cu condiția unor explicații din partea statelor membre a metodologiei de măsurare. Dacă nu suntem convinși că măsurarea e credibilă, atunci nu vom accepta a, uh, aceste a, uh, cantități nesemnificative. Pentru că deocamdată cifrele pot fi oricare. Cu 10% noi credem că putem obține o calitate destul de mare a fluxului de reciclare și chiar și acolo, pentru un flux precum sticla, 10% poate să fie prea mult, uh, sticla trebuie să fie mult mai curată. Cu 10% impurități, acel flux de reciclare nu va fi unul valid. Statele membre o știu acum, cei care reciclează știu, industria care utilizează apoi materialul reciclat o știu de asemenea. Thank you very much. If uh, no... Mulțumim foarte mult. Dacă nu sunt alte întrebări, aș sugera să încheiem aici schimbul de opinii ce privește punerea în aplicare a directivei cadru privind deșeurile și directivei cadru în ce privește ambalarea de, deșe, și deșeurile. Vom continua să discutăm și într-o altă ședință această temă. Iată de ce ne încheiem acum ședința. Vreau doar să vă reamintesc că următoarea noastră ședință în Comisia Envie pe 15-16 iunie la Bruxelles. La revedere!